verbal a sesiunii de ieri. Textele uh, au fost, au, pus, au fost puse la dispoziție. Există comentarii? Dacă nu, acestea sunt considerate adoptate.